cu statele din Est și de asemenea și se va referi la bună guvernanță, stabilitate și uh, stabilitate. Domnule Adamski, aveți cuvântul. Vielen Dank. Äh, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Mulțumesc. Domnule președinte, domnilor și domnilor, For me to be able to... este o mare onoare pentru mine astăzi pentru a lua cuvântul în fața dumneavoastră, pentru a vă împărtăși evaluarea mea și uh, ceea ce cred eu despre parteneriatul estic în general și despre platforma sa referitoare la statul de drept și democrație. Parteneriatul estic, fără niciun fel de îndoială, este în mod clar o inițiativă rezonabilă, o inițiativă bună, capabilă de a garanta interesele europene în, în uh, această regiune estică și capabilă de asemenea să susțină și partenerii noștri estici. Evident, parteneriatul estic facilitează contactele între politicienii europeni și liderii din aceste țări. este poate una dintre cele mai bune propuneri ale Uniunii Europene, având în vedere divergențele de opinii care există în continuare. Pe de altă parte, această inițiativă oferă prea puțin comparativ cu așteptările pe care le, are, le au societățile din aceste țări, partenere. Evident, nu este suficient de bine finanțată această inițiativă și, în parte, nu există suficientă voință politică pentru a găsi acele soluții uh, care ar fi de dorit, care sunt așteptate din punct de vedere al societăților din țările partenere estice. Această inițiativă, după părerea mea, nu are nici suficientă vizibilitate și n-aș exagera dacă aș spune că în Ucraina, țara în care, am, în care merg cam de 10, 10 zile pe lună, e bine, aproape nimeni nu știe, chiar și în rândul oamenilor politici, nu știe exact ce înseamnă acest parteneriat estic. Mai mult decât atât, cetățenii habar nu au și nu înțeleg foarte bine care sunt criteriile care stau la baza unui astfel de parteneriat și nici nu vreau să mă mai refer și la alte aspectele acestei politici. Și motivul cel mai important de ce anume această inițiativă are un impact foarte limitat, este mai ales, reprezintă mai ales situația internă pentru, în fiecare dintre aceste țări. După o perioadă de funcționare de 5 ani de zile a acestui parteneriat, situația în aceste țări nu a devenit nici mai democratică, nici mai stabilă. În rândul celor care doresc să adere la Uniunea Europeană, spre exemplu Moldova sau Georgia. Evident, în Ucraina s-a îmbunătățit administrația, s-au lansat câteva reforme, câteva reforme economice, s-a îmbunătățit poate nivelul democrației, însă nu s-au lansat acele măsuri care ar fi dus la o eradicare a corupției. Deci, după părerea mea, această situație putea fi prezisă încă dinainte și nu trebuie să fie considerată a, a fi o dezamăgire. E mai bine decât să nu fi făcut nimic. Cu toate acestea, sunt totuși convins că acest parteneriat estic poate avea succes doar dacă țările din estul Europei vor implementa pe deplin statul de drept și vor îmbunătăți guvernanța. Înainte de toate, ar trebui să limiteze corupția. Și nivelul de democrație poate fi afectat în această cauză. Chiar și cadrul financiar. În momentul de față, Uniunea Europeană are doar două instrumente care ar putea să ducă la acel avânt necesar pentru a uh, concretiza schimbările în aceste țări. Și avem nevoie de o zonă de liber schimb foarte extinsă în acest sens și cu cât mai repede, cu atât mai bine vom vedea și cu atât mai repede vom vedea și efectele concrete și va îmbunătăți viața multor cetățeni în mod concret. Și iată că acum ajung la o sugestie și anume implementarea acestui acord de parteneriat estic ar putea să sporească șansele de a avea o implementare mai rapidă a statului de drept. Și poate că acest lucru ne-ar putea uh, permite să avem și alte măsuri, cum ar fi eliberarea doamnei Timoșencu, uh, adoptarea anumitor uh, legi și așa mai departe. Un alt aspect care ar putea să ducă la rezultate concrete, și anume sistemul de vize. Și cred că nu există niciun alt sistem, nicio altă măsură care să ne permită să schimbăm mentalitățile, să introducem bunele practici, precum ar fi înlăturarea vizelor. În același timp, sunt de părere că acest lucru nu va rezolva întreaga problemă de la sine, ci reprezintă doar un obstacol pentru turiști, pentru studenți, ca aceștia să poată călători în Uniunea Europeană și nu reprezintă o măsură care să permită Uniunii Europene să se protejeze împotriva lucrătorilor ilegali. Doamnelor și domnilor, este foarte greu să evaluez felul în care funcționează acest parteneriat. Așa cum am spus deja, acțiunile, programele, inițiativele Uniunii Europene sunt prea puțin vizibile în momentul de față. Cele mai vizibile sunt conferințele. Conferințele consacrate acestor probleme și acestui parteneriat estic. Parteneriatul estic, după părerea mea, are prea multe obiective, lucru care îl dăvânează. Ar fi poate mai bine să ne concentrăm pe câteva elemente cheie, cum ar fi nivelul democrației în aceste țări și pentru asta e nevoie de măsuri, măsuri care să ne permită să combatem corupția. Și pentru a ilustra această realitate a felul în care funcționează parteneriatul estic. Spre exemplu, în Ucraina, pot să vă spun, în timp ce în Uniunea Europeană șpaga reprezintă ceva interzis pentru a, pentru a, ca o formă de remunerare, e bine, în Europa de Est, șpaga reprezintă un supliment de salar. Așa că măsurile pe care noi trebuie să le luăm în acest domeniu trebuie să ne permită mai întâi să ne concentrăm pe lupta împotriva corupției, să luăm acele măsuri care ne vor permite să introducem statul de drept. Statul de drept este o precondiție pentru toate celelalte etape următoare. Și în final, dacă îmi permiteți câteva cuvinte despre Rusia, așa cum a spus domnul președinte, eu lucrez la Centrul pentru Dialog și Înțelegere între Rusia și Polonia. Și acum doi ani de zile am contribuit la redactarea unui raport care ilustrează posibilitățile pe care le are Rusia de a coopera cu Uniunea Europeană în cadrul acestui parteneriat estic. Și a fost foarte interesant faptul că acest raport a fost redactat și în parte și de experți uh, ruși, profesori universitari. Iar relațiile între Rusia și Uniunea Europeană ar trebui să aibă drept scop final o aderare a Rusiei la o zonă economică europeană. Iar pentru asta e nevoie de noi politici europene pentru a apropia Rusia de Uniunea Europeană cât mai repede cu putință. Rusia ar putea să obțină un statut asemănător cu cel al Norvegiei sau al Elveției. Dar, evident, acum situația este diferită. Rusia exercită anumite presiuni pentru uh, față de acele țări din parteneriatul estic care doresc să semneze uh, acest tratat de liber schimb, în așa fel încât aceste țări să nu semneze acest acord. Însă, după părerea mea, această politică nu este una eficientă nu dă roade și poate știți că acei politicieni care uh, exercită astfel de presiuni pot fi considerați a fi și părinții fondatori ai acelui comitet restrâns care își dorește o apropiere a Rusiei de Uniunea Europeană. În orice caz, parteneriatul estic este o inițiativă importantă și Parlamentul European trebuie să știe că acest lucru permite acestor țări să se protejeze față de presiunile economice pe care le exercită Rusia. Însă, noi ar trebui să ne gândim în mod foarte serios cum anume putem acționa pentru ca Rusia să se apropie de Uniunea Europeană, să convingem Rusia să coopereze și să țină seama de cele mai bune practici la nivel european. Iar raportul pe care noi l-am prezentat în acest sens conținea și câteva propuneri pe această temă. Văd că mi-a expirat timpul pe care îl aveam la dispoziție, așa că vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim pentru aceste idei așa de interesante, care sigur că ne dau foarte mult de gândit. Mulțumim și acum aș vrea să dau cuvântul domnului Sutela, care va vorbi despre economii în tranziție, în special perspectivele de integrare economică și socială cu UE uh, reprezintă școala de um, afaceri internaționale de la Paris, a lucrat la Carnegie Endowment on Russia and Eurasia Program și a fost consilierul principal pentru politici monetare și cercetare la Banca Finlandei. Și acum mai dăm cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, domnile voastre, în calitate de economist, voi vorbi Mă voi referi scurt la stimulente și la creștere economică. Știm cu toții că stimulentele care vin din perspectiva apartenenței la UE, NATO, OCDE și așa mai departe, uh, sunt eficiente și sunt și foarte importante pentru redactarea și implementarea politicilor economice și altor um, politici în aceste economii în tranziție. În anii 90 acestea au funcționat pentru um, țările pentru care puteam oferi în mod realist uh, speranțe de apartenență la aceste organizații. Opoziția a fost foarte redusă în ceea ce privește uh, stimulentele oferite uh, țărilor care în viitorul previzibil, cel puțin, nu erau um, percepute ca posibil membri. Aceste, uh, acest lucru este de asemenea adevărat și în ceea ce privește parteneriatul pentru Est. Stimulentele care pot fi oferite în acest caz sunt relativ reduse și trebuie să nu uităm că Țările noastre partenere, atunci când gestionează aceste stimulente, uh, devin specialiști în jocul acesta al angajamentelor, lucru care s-a întâmplat în ultimii 20 de ani de programe FMI și altor scheme care funcționează pe bază de acest gen de stimulente. Și poate există și alte tipuri de stimulente pe care le oferim și care nu sunt neapărat uh, de cea mai bună um, structură. Acum vreau să mă refer la creșterea economică și creșterea economică modernă, dat fiind că sunt profesor de specialitate în domeniu. Când putem face diferențierea între două tipuri de economii, deja putem spune că avem o anumită perspectivă asupra lucrurilor. Cele care funcționează bine, țările membre OCDE, și cele care sunt ineficiente și care uh, permit cetățenilor să aibă un nivel de bunăstare relativ scăzut uh, și uh, veniturile sunt distribuite, să spunem, inegal. Economiile eficiente cresc pe baza de inovație și știm că inovația este foarte dificilă, costisitoare și nu durează foarte mult. Și de aceea economiile eficiente, cum sunt cele ale noastre, uh, cresc, se dezvoltă lent. Economiile ineficiente, pe de altă parte, au posibilitatea de a de dezvolta rapid dacă sunt dispuse să uh, adopte produse mai bune, tehnologii mai bune, instituții mai bune, care deja au fost inventate și testate în practică de alții. Acesta este motivul pentru care în trecut țări cum ar fi Japonia sau Corea s-au dezvoltat foarte repede și o țară cum ar fi China în momentul de față evoluează așa rapid. Și uh, la fel, același lucru este valabil și pentru multe țări din Africa. În viitor, acestea se vor dezvolta mult mai rapid decât e cazul în prezent. Deci asta e diferența între creștere pe bază de inovație și creștere pe bază de imitație sau ajungere din urmă, dacă vreți. Aducere la zi. De deci, aici rezultă mai multe chestiuni. Trebuie să ne întrebăm de ce nu toate țările sărace pot să crească rapid. Unele dintre ele, cum ar fi China sau India sau Rusia, de-a lungul timpului, reușesc să se dezvolte rapid pe baza Um, ajungerii din urma celor dezvoltate. Uh, economiștii au identificat mai multe motive, printre care capacitatea, sau mai bine zis lipsa de capacitate de a ajunge alte țări din urmă se datorează mediului politic instabil, războiilor civile sau poate, așa cum ne arată cercetările, motive care mm, sunt adânc înrădăcinate în istorie. Chestiunea este una foarte sensibilă când încercăm să facem uh, diferențele între prejudiciu și cunoștință uh, și uh, incapacitatea de a alege metode academice. Însă nu toate țările care doresc să se actualizeze pot să facă acest lucru în cele mai bune condiții. Apoi, un al doilea aspect important din punct de vedere al discuției noastre este că structurile instituționale potrivite pentru o economie bazată pe inovație, cu creștere bazată pe inovație, poate că sunt diferite de baza inovatoare potrivită pentru o economie atunci când face eforturi de a ajunge alte țări din urmă. Și asta devine o chestiune cheie, aș zice eu, atunci când ne gândim să oferim stimulente pentru societăți, pentru uh, țări care dore, pe, pe care dorim să le vedem făcând acești pași înainte. Uh, Uh, cu cât piețele acestor țări sunt mai mari, cu atât economiile acestea se dezvoltă mai rapid. Cred că aici se conturează o problemă cheie și ar fi, trebuie să fim foarte atenți. Nu cred că există vreo problemă în a înțelege că accesul la piață și mobilitatea sunt uh, elemente cheie care trebuie să fie oferite ca stimulente, ca promisiune pentru vecinii noștri care dorim să ne ajungă din urmă. Accesul la piață este un instrument uh, foarte clar și uh, mi se pare ciudat, deși de înțeles dintr-o perspectivă politică, faptul că uneori ne comportăm ca și cum am fi preocupați de consecințele accesului la piață a unora dintre vecinii noștri care până la urmă sunt furnizori foarte mici de bunuri și servicii pe piețele noastre. Mobilitatea din motive destul de clare, care deja au fost menționate de antevorbitorul meu, este de asemenea interesantă. Mobilitatea studenților și a specialiștilor este cu atât mai relevantă. Însă sunt de părere că trebuie să fim foarte atenți atunci când furnizăm stimulente, stimulente sub forma unor uh, uh alinieri la nivel instituțional sau la nivelul normelor. În primul rând, datorită credibilității și atractivității Uniunii Europene, care în momentul de față nu mai este ce era cu 20 de ani în urmă, să zicem, și în al doilea rând pentru că știm datorită problemelor care au, s-au produs de-a lungul istoriei și datorită logice economice a instituțiilor um, potrivite pentru inovație, Știm că acestea sunt diferite de structurile necesare pentru ca aceste țări să ne ajute din urmă. Ce avem noi nu este neapărat ceea ce trebuie să se dezvolte și la vecinii noștri pe care vrem să-i stimulăm. E o chestiune complicată uh, dar cred că ar trebui să fie totuși un punct de plecare, mai ales pentru că înțelegem cu toții că uh, cel mai grav um, e atunci când stabilim condiții care știm încă de la început că sunt imposibil de pus în aplicare în practică. Și uh, intrăm în acest joc al condiționării care nu prea duce la consecințe palpabile. Condițiile acestea pe care le stabilim trebuie să fie realiste și să fie implementabile în practică, dar odată ce ele sunt stabilite, trebuie să fie și îndeplinite. În ceea ce privește stimulentele, nu sunt convins de abordarea mai mult pentru mai mult. Nu cred că asta este suficient. Schemele de motivare, de stimulare, uh, uh, care funcționează pe sistemul mai puțin pentru mai puțin, sigur, nici acestea nu sunt uh, bune. Mulțumesc! Mulțumim pentru aceste informații. Intervenție din sală fără microfon. Acum uh, vom discuta despre implicarea societății civile. Doamna uh, Susan Stewart, care este director adjunct al Diviziei Europei de Est din SVP Berlin, Institutul German pentru Studii Internaționale. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru ocazia de a fi astăzi prezent aici. O să mă, aspect pe două, o să mă acces pe două componente ale parteneriatului de est. O să încep discuția referindu-mă la cea de-a patra platformă, această, acestei platforme multilaterale care permite contactul între oameni și apoi uh, voi analiza rolul societății civile în parteneriatul pentru E și în special în uh, structurile multilaterale. În ceea ce privește cea de-a partea platformă și contactul între oameni, uh, se axează pe educație, tineri, cultură, cercetare și inovare. Și cred că motivația care stă la baza acestei platforme este clar spusă în comunicarea parteneriatului pentru Est uh, în continuare, aceasta este aplicabilă și este salutară și instrumentele sunt în mare măsură adecvate. O să mă axez asupra impactului un subiect relevant pentru discuția noastră de astăzi, conform titlului acestei audieri. Și cred că aici apare o problemă. Uh, în esență, deocamdată, singura metodă de a măsura impactul acestei platforme uh, este una mai mult sau mai puțin cantitativă și, uh, de fapt, evaluarea este una pozitivă, pentru că am văzut în toate sectoarele pe care le-am menționat că din 2009 de la lansarea parteneriatului pentru Est s-a înregistrat uh, o tendință și anume fondurile pentru aceste sectoare au fost în continuă creștere, ceea ce nu înseamnă că există asistență financiară consistentă, dar e o tendință și e tendința corectă, lucru pe care îl salutăm. Însă, odată ce depășim acest gen de evaluare și încercăm să evaluăm dimensiunea multilaterală a acestei patra platforme și efectul contatelor între aceste persoane, pe baza altor parametri, lucrurile se complică pentru că platforma aceasta oferă experiențe extrem de individualizate și um, produsele acestei platforme sunt uh, impalpabile. E vorba de interacțiuni între oameni, e vorba de experiențele cu care aceștia rămân după acele interacțiuni. Deci, la acest nivel de valoare, a impactului, cred că putem vorbi despre cinci posibile modalități de a intensifica potențialul acestei platforme și acestor contacte la diferite niveluri. În primul rând avem ca să mă refer la lucrurile menționate deja de antevorbitorii mei. Deci, în primul rând, succesul contactelor dintre oameni are strânsă legătură cu mobilitatea și liberalizarea vizelor. Și în măsura în care această, acest program de liberalizare a vizelor continuă cu partenerii din Est, contactele dintre oameni vor putea să se aprofundeze în mod proporțional. În al doilea rând vorbim despre o platformă unde este posibil să țintim partea non-guvernamentală, non-birocratică, non-administrativă, lucru care poate fi folosit foarte eficient dacă ne uităm la ce s-a făcut atunci când accentul s-a pus pe cultură. Asta are legătură cu cultura politică, cu discuții între cei care sunt responsabili pentru această politică. Dacă uh, aici se obține un succes, cred că lucrurile trebuie duse mai departe. Platforma aceasta însă e dirijată mai, departe, mai degrabă uh, înspre modalități de cooperare în afara sferei guvernamentale. În ceea ce privește tinerii, iată o categorie specială, importantă, pentru că cetățenii din țările din parteneriatul pentru Est încep să interacționeze cu cetățenii europeni uh, în diferite forme de la o vârstă foarte tânără lucru care va deveni normal pentru ei, va face parte din viața lor normală și în același timp va crește și nivelul de cunoaștere a limbilor străine în aceste țări, care adesea este destul de limitat. Și de la o vârstă tânără e mai ușor să începi să comuni și să stabilești legături de genul acesta. În al patrulea rând este necesar să continuăm uh, revizuirea formatelor de diseminare și modul în care informăm pe cetățenii din aceste țări despre ocaziile pe care le au în această a patra platformă. Am menționat că parteneriatul pentru Est nu este bine cunoscut în aceste țări și uh, nici oportunitățile pe care le oferă nu sunt cunoscute. Și în încheiere, cred că accentul ar trebui să se pună asupra faptului că partenerii implicați în acest proiect, care vin în um, Uniunea Europeană cu burse sau în alte feluri, contribuie uh, și ei, nu doar vin și iau ceva, ci pot să constituie și ei surse de informații pentru UE, pentru a spori baza de informații referitoare la viața în aceste țări pe care le reprezintă. Deci aceste contacte funcționează în ambele sensuri, nu într-o singură direcție. Un alt aspect uh, pe care trebuie să-l abordez aici, rolul societății civile uh, și dimensiunea multilaterală în parteneriatul pentru Est. Putem spune că rolul societății civile uh, a fost mult mai pronunțat în parteneriatul pentru Est decât s-a întâmplat, în, se întâmplau lucrurile înainte de lansarea programului și asta este o evoluție pozitivă. Principalul instrument pentru a crește rolul societății civile a fost forul uh, societății civile și lucrul acesta este valabil și pentru dimensiunea multilaterală. Uh, Forumul acesta are platforme internaționale și grupuri de lucruri tematice care Um, funcționează în paralel cu aceste platforme cu dimensiuni multinaționale și de curând a fost creată o a cincea platformă uh, care se axează pe dialogul social. O, un lucru foarte interesant fiindcă ne arată că societățile civile din aceste țări consideră că social, dialogul social este um, un element esențial pentru acest format, pentru parteneriatul pentru Est. Rolul uh, societății civile a devenit din ce în ce mai instituționalizat, au acum un secretariat aici la Bruxelles și um, acum nu mai sunt participanți ad hoc, ci permanenți în forurile interguvernamentale ale Parteneriatului pentru Est. Deci clar au devenit uh, un actor, un jucător permanent. Dacă ne axăm acum pe chestiunea impactului, au existat o serie de impacte um, relevante și um, putem spune că acesta a devenit o resursă importantă pentru relațiile cu țările din Est. Există un fel de mecanism de feedback și din partea societății, nu doar din partea guvernelor. Forumul, de asemenea, a ajutat la eh, concentrarea organizațiilor societăților civile din aceste țări partenere asupra agendei comune și a crescut nivelul lor de profesionalizare. Și forumul pentru societatea civilă a fost foarte benefic în cazul Belarusiei pentru că acesta este implicată doar în aspectele multilaterale ale parteneriatului pentru est și societățile civile sunt uh, extrem de active societățile din Belarus și uh, exploatează la maxim aceste ocazii. Însă impactul a fost redus în ceea ce privește influența societății civile în cadrul um, în contextul parteneriatului estic au fost uh, categorizate în acest uh, forum al societății civile, lucru care aduce cu sine unele pericole. Alte tipuri de actori, alte tipuri de ONG-uri care nu sunt atât de um, apropiate de agenda UE ar putea fi ex- excluse, apoi pluralismul tipurilor de activități ar putea să aibă de suferit iar societatea civilă ar putea fi văzută în Uniunea Europeană ca fiind întreaga societate civilă a acestor țări, dar bineînțeles nu este cazul. Societatea civilă este mult mai diversă decât organizațiile reprezentate în acest forum. Există și pericolul ca acest uh, for, ca acest forum să fie văzut ca un fel de extensie a delegației UE, ceva separat de societățile în sine, um, mai degrabă decât un intermediar, un mediator care poate oferi reacții și poate inter interacționa cu societățile care face parte din aceste societăți. Toate aceste provocări uh, ne arată faptul că este nevoie să se mențină o oarecare flexibilitate în ceea ce privește um, organizațiile participante și implicarea organizațiilor din afară, inclusiv din platforme multilaterale. Apelul meu final ar fi să nu uh, pierdem din vedere societatea civilă mai largă și să nu reducem societatea civilă la organizațiile care fac parte din acest forum. Mulțumim foarte mult! Trecem acum la uh, domnul Lyubashenko, lector și blogger și a făcut cercetări pe, discut, pe subiectul conectivității și utilizarea uh, noilor tipuri de media în statele post-sovietice. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este o onoare pentru mine să pot participa la această audiere și să vă prezint unele din ideile mele. Într-adevăr, am un background în cercetare, dar în ultimul timp uh, m-am concentrat asupra noilor tehnologii și a proceselor uh, sociopolitice și despre asta vă voi vorbi astăzi. Am pregătit uh, o prezentare. Voi începe cu de ce problema mass media este importantă. În primul rând, aș vrea să vă spun că internetul a pătruns foarte repede în realitatea societăților post-sovietice. Iată numărul utilizatorilor din statele din parteneriatul estic. Este foarte greu la ora actuală să găsim un aspect al vieții noastre care nu este transformat de către uh, Twitter, bloguri, uh, Facebook și așa mai departe. Iar acest lucru este valabil și când vorbim de țările din parteneriatul estic. Și nu în ultimul rând, uh, în opinia mea, politicile UE față de uh, aceste țări Uh, este orientat uh, în așa fel încât să existe un contact direct cu societățile acestor țări și noile tehnologii pot oferi o oportunitate pentru a crește nivelul comunicării în și cu aceste societăți, dincolo de nivelul guvern, guvernamental, uh, birocratic. Dacă îmi permiteți, trec la slide-ul următor. Cum influențează Uh, mass, noile media, uh, realitățile din uh, statele din parteneriatul estic. Bineînțeles, pe de o parte, specificitatea rețelelor sociale solicită mai multă transparență, devine imposibil pentru guvern să controleze circulația informației, internetul devine un spațiu în care societățile care au mass media doar parțial liberă sau chiar cenzurată, pot uh, să se pună la curent cu evenimente pe care guvernele încearcă să le ascundă. Se poate auzi vocea opoziției, um, se, pot fi ascult, se poate avea acces la politicieni care nu sunt uh, reprezentați de uh, mass media. În plus, pornesc uh, mișcări uh, de la bază. Pe de altă parte, știm că toate tehnologiile au și o um, dimensiune întunecată și știm că acum guvernele au posibilitatea să controleze internetul la un nivel nemai întâlnit. Dincolo de acest, uh, aceste aspecte alb, în alb-negru, să spunem așa, există și unele nuanțe există fenomenul um, așa numitului slacktivism, uh, practic um, când cetățenii nu mai sunt implicați politic decât prin intermediul uh, mass media. Puteți vedea asta în, um, și în acest afiș care a fost uh, vizibil pe internet în ultim, acum câteva luni. Internetul facilitează și comunicarea și crearea unor rețele sociale care au o natură transfrontalieră, iar acest lucru creează oportunități pentru a îmbunătăți comunicarea între țările din parteneriatul estic. Însă, majoritatea um, proiectelor um, care beneficiază de acestea sunt uh, sau țara care beneficiază cel mai mult este uh, Rusia și proiectele ruse. Dacă vă uitați la țările din parteneriatul estic, uh, prin perspectiva internetului, aceste țări ar trebui văzute ca un segment extins rus al internetului. Există nu există foarte multe proiecte uh, din um, țările parteneriatului estic, uh, proiecte um, mas, din mass media, din noile tehnologii care să ajungă să se extindă dincolo de granițele acestei țări. Un alt aspect important este următorul. Mulți uh, cetățeni um, au um, se, sunt obișnuiți uh, cu libertatea uh, informațiilor pe interes. Din păcate, uh, uitați, vedeți un slide aici, din păcate nu avem informații despre Moldova. La ora actuală ne confruntăm cu riscul de a se crea noi linii de um, demarcație, de separare, inclusiv pe internet. Anul trecut, la conferința mondială um, a comunicării la Dubai s-au negociat uh, noi acorduri de reglementări și s-a văzut această linie de separare în țările estice. Ucraina și Azerbaijan au fost singurele care au semnat aceste reglementări actualizate și au sprijinit Federația Rusă. Pe de altă parte, Georgia, Moldova, Armenia, inclusiv Belarusul, nu au semnat acest document alături de Statele Unite și statele membre UE. Această situație în sine nu este o dovadă pur și numai nu este o dovadă în sine a unor um, tendințe totalitare însă arată convergența cu normele europene în unele țări. Așadar, se poate vedea și care este poziția regimurilor um, în diferitele țări și există um, pericolul um, punerii amenințării comunicării libere între țările din regiune. În ultimul rând, unele propune referitor la ceea ce ar putea și ar trebui să facă Uniunea Europeană în acest sens. În primul rând, cred că problema dezvoltării societății informației ar trebui să fie pusă mai sus pe agenda parteneriatului estic. Uniunea Europeană ar trebui să uh, încurajeze statele membre, dar și vecinii de la Est, să facă schimb de experiențe în domeniul um, e-guvernării, poate unul dintre cele mai importante instrumente pentru introducerea transparenței administrației publice, Uniunea Europeană ar trebui să-și crească diplomația, eforturile diplomatice prin posibilități oferite de către noile tehnologii văd că există nevoia de a se investi în cercetare în acest domeniu, în statele postsovietice, pentru a obține informații uh, importante care pot sta la baza unor activități de acest gen. Trebuie să se susțină proiectele mass media existente și viitoare. Uh, pe următorul, pe următorul slide puteți vedea unele exemple uh, de astfel de site-uri create de către uh, studenți uh, polonezi. eastbook.eu uh, este publicat deja în patru limbi. Iată, exemple care merită atenția și merită sprijinul nostru. Și pe termen lung trebuie să ne gândim la crearea unei abordări, unei strategii pe termen lung de comunicare prin noi tehnologii cu aceste state. Dar, bineînțeles, asta este pe un termen lung și necesită alte discuții. Mulțumesc! Președintele, mulțumim foarte mult! Aș dori acum să le dau cuvântul celor trei colegi care s-au înscris la cuvânt și apoi am să vă dau cuvântul pentru a răspunde. Mai sunt patru persoane înscrise la, în plus înscrise la cuvânt, deci ar trebui să fim uh, rapizi. Doamna Kronberg întâi. Chairman, thank you very much for very interesting presentations. Mulțumim foarte mult pentru aceste prezentări foarte interesante. Aș dori să o întreb pe Susan, Susan Stewart referitor la societatea civilă. Ați vorbit despre societatea civilă și despre impactul asupra ei. Ceilalți au spus că nu există un contact direct, însă puteți să ne spuneți ceva despre impactul asupra securității? Cum văd oamenii Uniunea Europeană și s-a schimbat modul în care văd Uniunea Europeană? Este un inamic sau un partener de cooperare? Care sunt implicațiile pentru securitatea europeană? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor oratorilor faptul că ne împărtășesc experiența lor. Și aș dori să vă adresez o întrebare. Dacă eu aș putea fi în locul șefilor de state și de guverne care se întrunesc pentru a vorbi despre parteneriatul estic. Pentru că, într-adevăr, unii oratori ne-au spus că această perspectivă europeană acordată țări, acestor țări nu este aceeași cu cea care se oferă acelor țări care se aflau în aceeași situație în anii 90. Bun, deci plecând de la acest lucru, atunci ne putem pune întrebarea, care este dinamica relațiilor cu aceste țări? Nu uitați că e vorba de țări care sunt foarte aproape de noi, și care au și o influență din partea Federației Ruse, vecinul nostru atât de important. Atunci, după părerea dumneavoastră, cum putem să dezvoltăm acest dialog multilateral între Uniunea Europeană și partenerii săi estici? Și un alt aspect. Ținând seama de instrumentele financiare care sunt prevăzute pentru următorul cadru financiar, Uh, multianual pentru dimensiunea estică, aș vrea să știu dacă aceste finanțări sunt suficiente tocmai pentru a menține această dinamică a relațiilor și pentru a menține influența Uniunii Europene în aceste țări. Mulțumesc! Thank you, Chairman. I was impressed by <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Am fost impresionat de faptul că s-a menționat faptul că politicile noastre referitoare la condiționalitate față de țările din parteneriatul estic nu sunt de foarte mare succes. Uneori condițiile sunt imposibil de îndeplinit. Aș dori ca oaspeții noștri să ne spună mai mult despre asta. Întrebarea mea este, ar trebui să diferențiem între diferitele țări din parteneriatul estic? Ar trebui să avem, poate, condiționalitate specifică în funcție de țară? Pentru că mi se pare că, da, există diferențe. Unele țări sunt uh, pot îndeplini condiții mai ambițioase, cu alte țări uh, ar trebui să fim mai uh, răbdători. Puteți să ne dați mai multe explicații referitor la asta? Mulțumesc, domnul Tanak. Da, aș dori să cunosc poziția experților referitor la hărțuirea și presiunea depusă de către Rusia asupra Ucrainei și Moldovei și Armeniei și probabil și asupra Georgiei, pentru a încerca să îi descurajeze uh, de la mm, semnarea sau de la apropierea către semnarea acestui uh, acord de uh, liber schimb. Practic încearcă să aducă aceste țări pe o direcție mai degrabă orient, orientată înspre est decât înspre occident. Ar putea Uniunea Europeană să se confrunte cu Rusia și să ofere mai mult, mai mulți bani, să facă oferte mai bune sau mai mult dacă Rusia uh, încalcă prevederile OMC, cum a făcut cu uh, interzicerea importurilor de vin din Republica Moldova, uh, poate că am putea și noi să interzicem importurile de vodcă din Rusia. Este vorba de un stat care Um, intervine în suveranitatea unor state și le afectează puterea de decizie. Intervenție fără microfon din partea președintelui. Domnul Fuijanic. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Din câte văd eu, există două tipuri de vecini unii care vor fi numai vecini pentru o bună perioadă de timp, să-i ajutăm să fie buni vecini și să încercăm să nu avem probleme cu ei. Ceilalți sunt acele națiuni care și-au exprimat ambiții europene. Pe ei ar trebui să-i ajutăm, însă altfel. În care categorie credeți că se înscriu statele din parteneriatul estic? Se înscriu toate poate în același grup sau nu? Banii sunt de asemenea importanți în acest context, dar nu cred că este că sunt factorul cheie pentru a ajuta pe vecinii noștri să se apropie de noi. Ei ar putea să fie încurajați de bune exemple și de bunăvoință. Prin politici uh, de, de vize mai uh, relaxate prin uh, măsuri economice, politice, diplomatice. În ceea ce privește situația economică, nu ar fi oare înțelept să discutăm mai mult cu Rusia și să încercăm să convingem Federația Rusă că este în interesul lor să lase țările libere să-și exprime liber voința și să comunice așa cum consideră ele necesar și cu cine vor, bineînțeles. Conștientizarea în aceste țări a faptului că sunt uh, națiuni europene, cred că este un pas esențial. Există metode și instrumente pentru asta, mm, pe care tocmai uh, experții noștri ni le-au prezentat. Credeți că mai există și altceva ce poate fi făcut pe termen scurt pentru a crea această sensibilizare, această conștientizare în aceste țări, astfel încât aceste țări să simtă într-adevăr că sunt țări europene. Doamna Liubaceva, mulțumesc. Avem o bază largă pentru discuție. Cred că în această lună comisia noastră și Parlamentul au oferit mult timp um, acestui subiect. S-au spus multe astăzi, s-au și repetat unele lucruri și vom și continua cu această discuție referitoare la parteneriatul estic. Din punctul meu de vedere, astăzi avem nevoie de pași mai concreți, de exemplu față de Ucraina. Am o întrebare către domnul Adamski. Ce fel de pași concreți poate să întreprindă Uniunea Europeană când și în ce condiții ar trebui ca Uniunea Europeană să semneze uh, acordul de asociere cu Ucraina. Și apoi, uh, ce se întâmplă cu la Vilnius? Toate lucrurile se, sunt uh, foarte complicate. Mă uit la situația societății civile din statele din parteneriatul estic și mă întreb ce părere aveți despre lips, despre independența ONG-urilor uh, și pe de altă parte uh, faptul că nu există proiecte politice. Credeți că aceste organizații lucrează în beneficiul cetățenilor și nu în beneficiul unor elite politice? Mulțumesc, domnule președinte. Câteva întrebări concrete referitor la anumite aspecte ce au fost evocate. Mai întâi, și poate cel mai important, este faptul că ar trebui să clarificăm un lucru, și anume că această temă noi o analizăm prin prisma Uniunii Europene, evident. Și adevărul e că noi analizăm acest aspect și poate fi considerat ca un fel de ingerență a Uniunii Europene în afacerile interne ale acestor țări. E ca și cum aceste țări n-ar avea nimic să ne ofere și că noi încercăm să le asimilăm. E bine, noi suntem uh, la în grupul nostru politic, Partidul Comunist European, suntem împotriva felului în care se desfășoară aceste relații între Uniunea Europeană și aceste țări, pentru că nu sunt relații pe picior de egalitate. Acum Uniunea Europeană luptă cu, uh, este la întrecere cu Rusia pentru a avea o influență asupra acestor țări. Și unii dintre invitați ne-au vorbit despre felul în care internetul este utilizat și se pare că acest lucru este foarte clar, internetul uh, are mai mare influență asupra acestor țări decât Uniunea Europeană. E adevărat, există și motive istorice în acest sens. Și, în al doilea rând, deși există libertatea pe internet, este clar că oamenii din aceste țări uh, au o tendință naturală de a se apropia către Est, către Rusia. Eu uh, Uh, nu e ca și cum aș considera Rusia a, uh, a, ca un fel de forță imperialistă. Nu, ci îmi pun întrebarea, ce vor oamenii din aceste țări? Ce le cere Uniunea Europeană? Acestea sunt elemente de care trebuie să ținem seama pentru a avea relații pe picior de egalitate. Sau pur și simplu nu ne pasă ce vor acești oameni și vrem doar să ne impunem opinia noastră. Trebuie să încurajăm oare uh, această uh, plecare a materiei cenușii din aceste țări către Occident? Ce putem face? Cum putem interveni pe picior de egalitate în aceste țări? Mulțumesc! Uh, thank you very much. Uh, very brief comment. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, spune domnul Siviec. Pentru că e un aspect pe care l-am discutat deja de multe ori și l-am discutat chiar și la Strasburg la ultima ședință. Uh, Însă, discuția noastră de astăzi e referitoare la o politică de vecinătate care e terminată în momentul în care Armenia a vrut să se alăture Uniunii Vamale, a reprezentat o, această decizie a reprezentat o provocare imensă pentru a defini o nouă politică de, de vecinătate, pentru a permite acestor țări să se asocieze Uniunii Europene. Însă unele țări au refuzat și au hotărât doar să se alăture Uniunii Vamale. Deci aici nu e vorba doar de vamă, ci e vorba de politică. E vorba de tipul de politică pe care noi îl desfășurăm, modelul acestui sistem politic pe care noi îl numim democrație. Așa că aici, iată, ne, avem, ne confruntăm cu o provocare pentru a vedea cum putem acționa în fața acestor țări precum Armenia, pentru că un astfel de caz, un astfel de exemplu ne demonstrează că realitatea s-a schimbat și că politicile prietenoase, deschise, de lungă durată, nu mai sunt de actualitate și poate că ar trebui să existe anumite modificări în acest sens. De asemenea, aș dori să mă refer foarte pe scurt și la cele spuse de colegul din Grecia, care a luat cuvântul la dinauri. Eu refuz acest tip de limbaj, ca și cum Uniunea Europeană s-a luat la întrecere cu Moscova. Noi nu ne luăm la întrecere cu nimeni. Rușii au încercat să influențeze aceste societăți, acești oameni, să le ofere ceva. Apoi, în ceea ce privește vizele și liberalizarea vizelor, dacă regimul de vize vi se pare a fi o posibilitate de a împiedica, dacă vizele reprezintă un obstacol în modernizarea acestor societăți și în liberalizarea lor, să știți că vă înșelați. Uh, nu știu cum lucrurile au funcționat la un moment dat în Grecia, pentru că eu vin dintr-o țară cu un trecut comunist, însă refuz un astfel de limbaj, refuz o astfel de uh, viziune, cea, precum cea prezentată de colegul din Grecia. Intervenție fără microfon. Quite mm, not, much, not much time, so I'll try to be... Deci dacă am înțeles eu bine, spune domnul Bașenko, nu avem prea mult timp la dispoziție, așa că pe scurt. Toate întrebările pe ce au fost adresate au totuși un element în comun. Și poate ca un răspuns exhaustiv ar putea răspunde la, ar putea uh, mulțumi toate aceste așteptări. După cum am spus încă de la bun început, parteneriatul acesta estic este un proiect în care lipsește comunicarea cu societatea. E un aspect care, în momentul în care aceste țări vor trebui să ia o decizie și să hotărască pe ce cale vor să o apuce, va fi decizia lor și va depinde, evident, de opinia publică din aceste țări. Acum, cât de democratice sau nedemocratice sunt regimele în aceste țări care participă la parteneriatul estic, uh, totuși anumite elemente trebuie să fie luate în considerare, printre care și opinia publică. Și pentru a avea succes în acest domeniu, Uniunea Europeană trebuie să conlucreze, să se apropie de acest, uh, aceste opinii publice. Și s-a pus întrebarea, care era imaginea Uniunii Europene și a parteneriatului estic în aceste țări? În principiu, nimeni nu consideră Uniunea Europeană ca fiind un inamic, un dușman. Dacă vă uitați, spre exemplu, la Ucraina, țara care este cea mai aproape de sufletul și inima mea, Există cercetări și studii care demonstrează că mare parte din opinia publică, din societate, susține această idee de a se apropia de Uniunea Europeană. Dar Problema este că, unul, că societatea, opinia publică nu înțelege, nu înțelege prea bine ce înseamnă această apropiere. Nu înțelege că, de fapt, e vorba de o integrare în Uniunea Europeană. Așa că la ce trebuie să ne gândim noi este o modalitate de a explica aceste lucruri atât liderilor cât și celor care vor răspândi și vor uh, transmite acest mesaj în uh, societate. Deci poate că asta ar fi un răspuns la mare parte din toate aceste întrebări ce au fost adresate. Haideți să încercăm să facem în așa fel încât opiniile publice să înțeleagă acest proiect, în așa fel încât să poată lua o decizie în cunoștință de cauză. Și apoi, lipsa de acord nu înseamnă o lipsă de cooperare. Deci, în mod clar, trebuie să ținem seama și de această posibilitate, eventualitate și anume că poate nu se va semna acest acord cu toate țările care sunt cuprinse în parteneriatul estic, așa că va trebui să ne gândim și să găsim o cale de a coopera în mod eficient uh, cu aceste țări, pe cât mai eficient și mai productiv cu putința. Și mă voi opri aici. Mulțumesc! Președintele, intervenție fără microfon. Ich hatte, ich hatte gar nicht gewusst, dass die Engländer so gern Wodka trinken. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Schulz. Nu știam eu că, de fapt, colegii noștri uh, britanici, uh, lor le place vodka și că uh, îi interesează cantitățile de vodka importate. În orice caz, vă mulțumesc pentru această analiză foarte aprofundată și am o întrebare către domnul Adamski. Dumneavoastră ați vorbit de un deficit de informație, o lipsă de informație în, în Ucraina în ceea ce privește acest parteneriat estic și acest lucru e valabil și pentru acordul de asociere. Atunci, cum poate Uniunea Europeană să organizeze această informație sau răspândească. Apoi, un alt aspect, presiunile exercitate de către ruși, de către Federația Rusă, e poate și o manevră, nu, pentru a convinge aceste țări să nu participe la acest acord. Dar atunci întrebarea e ce poate face Uniunea Europeană pentru a contracara aceste presiuni. Care ar putea fi impactul acestui forum civil în aceste țări cu care avem parteneriatul estic? Eu uh, sunt foarte atent la Belarus, e o țară cu care, avem, cu care am contacte și se pare că Forumul civil funcționează destul de bine în această țară. Care este părerea dumneavoastră în acest sens? Doamna Stewart, mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea care mi-a fost pusă din aur a fost în parte, a primit în parte răspuns din partea domnului Lubașenko, și anume dacă uh, uh, Uniunea Europeană este văzută mai degrabă ca un partener potențial sau ca un uh, dușman. Evident, că este văzută ca un partener cu care se poate coopera, însă e doar un partener printre alții, pentru că Federația Rusă reprezintă de asemenea un partener și oamenii în această țară ezită să aleagă între acești doi potențiali parteneri. Și înainte de a face această alegere, ar vrea să știe exact care sunt formatele de cooperare diferite ce li se propun cu ambele țări, cu ambele uh, federații. Și Evident, există această uh, perioadă de criză în zona euro, însă Uniunea Europeană, pe ansamblu, este văzută ca o zonă de prosperitate cu un nivel de protecție foarte ridicat, care garantează diferite drepturi de bază. Și au fost și alte întrebări care s-au referit la rolul pe care îl poate avea Federația Rusă și chestiunea legată de condiționalitate. Eu cred că trebuie să fim atenți la două aspecte să ne gândim la politicile dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă în ceea ce privește nu doar activitatea uh, Rusiei în aceste țări învecinate, ci și în ceea ce privește evoluția în intern în Rusia. Și cred că poate că acest lucru nu ar trebui neapărat să fie amestecat cu parteneriatul estic, care, după părerea mea, inițial nu a fost uh, creionat ca un instrument politic, ci cel puțin nu trebuia să servească interese politice. Într-adevăr, condiționalitatea trebuie să fie implementată și Uniunea Europeană trebuie să fie consecventă în felul său de a aborda parteneriatul estic cu aceste țări și să evităm să existe uh, cazuri în care se aplică standarde duble. Acum, în ceea ce privește decizia ce va fi luată la Vilnius și felul în care se va hotărâ dacă se semnează acest acord de liber schimb și acord de asociere cu Ucraina, aici nu e suficient să semnezi doar pentru că Rusia reprezintă o amenințare. Da, și s-a pus întrebarea dacă eventual Rusia are, are aici un, un interes strategic de a menține această țară uh, departe de Uniunea Europeană și de a o împiedica să se apropie de Uniunea Europeană. Da, într-adevăr, aici există o astfel de intenție și asta devine din ce în ce mai clar și mai transparent prin acțiunile Rusiei în acest sens. Însă, o, să refuz să, ă, să accepte în continuare un import de vodka din partea Rusiei, nu știu dacă asta va rezolva problema și nu știu dacă acest lucru va rezolva și angajamentul nostru în cadrul OMC și dacă va pune capăt încălcării diferitelor convenții uh, internaționale. Deci în ceea ce privește Ucraina, decizia de a semna sau nu trebuie să se facă, să se ia în funcție de condițiile ce sunt ă, puse și acest lucru trebuie să se facă în mod concret și nu din cauza unor considerente politice, de natură strict politică. Apoi, întrebări referitoare la implicarea societății civile și felul în care se comunică cu aceasta în uh, țările care participă la parteneriatul estic. Eu cred că această implicare a societății civile este destul de limitată și aici există un pericol, și anume să avem un format de comunicare care se adresează doar elitei sau ONG-urilor și e adevărat că parteneriatul estic are această abordare de tip elitist. Așa că trebuie să fim prudenți și atenți și să stabilim această legătură cu societatea civilă și cu formul societății civile, în așa fel încât întreaga opinie publică să fie implicată. The, my somewhat abstract thoughts on incentives and Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește stimulentele economice pe care trebuie să le aplicăm în așa fel încât să avem un astfel de acord de liber schimb, eu cred că astfel de abordare a fost o eroare încă de la bun început. Acum e vorba de trecut, de istorie și nu putem să, să anulăm această istorie sau o ștergem. Dar s-a pus întrebarea ce se poate face cu Ucraina. A, nu mă iertați, cu Armenia. În momentul în care Armenia s-a alăturat uh, Uniunii Vamale. Poate că una din soluții ar putea să fie să mergem în direcția unui fel de OMC plus, cu acces la piață plus mobilitate. Și Trebuie să avem aici o abordare exhaustivă. Lucru care presupune că, în mod simultan, trebuie să fim capabili să avem, să urmăm o linie comună, logică, de bază cu acești vecini. Într-adevăr, această abordare trebuie să fie diferențiată de la caz la caz, de la vecin la vecin pentru că acești vecini nu sunt identici. Și uitați-vă la uh, latura istorică, asta vă demonstrează că nu sunt identici. Iar motivul pentru care fiecare țară în sine, în parte, nu este capabilă să se ridice la înălțimea țărilor celor mai avansate. Ei bine, asta depinde și de motive foarte specifice de, uh, cu care se confruntă fiecare țară în parte. Și aici condiționalitatea pe care o vom utiliza uh, va trebui să fie țintită pe aceste specificități. Asta nu e o problemă nouă. Ceea ce a făcut femeiul uh, timp de zeci de ani de zile a fost o abordare a femeiului. Așa că E logic ca toți acești parteneri să fie abordați în mod specific, dar în același timp trebuie să identificăm care sunt și specificitățile și care sunt constrângerile pentru fiecare țară și obstacolele, în așa fel încât să ne putem concentra pe ele. Apoi, Rusia și strategiile sale de hărțuire vor fi la un moment dat contraproductive. Și poate că în scenariul cel mai groaznic vom ajunge la o situație, la un fel de ciclu în care istoria se repetă referitor la relațiile dintre Rusia și aceste țări. Dar nu avem nevoie de așa ceva, pentru că știm că de multe ori rușii se angajează în astfel de activități contraproductive și în momentul în care își dau seama că acestea sunt contraproductive, atunci o lasă baltă utilizează o scuză, un pretext oarecare și renunță. Apoi relațiile în ceea ce privește Uniunea Vamală și apropierea acestor țări de Uniunea Europeană este una destul de complicată. Lucrul cel mai important aici este că Indiferent de ceea ce vom face, va trebui să încercăm să stabilim niște reguli, niște reguli care să respecte regulile internaționale de comerț și de investiții și să nu încercăm să inventăm ceva total nou. De aceea cred eu că, așa cum spunea și doamna Stewart, avea dreptate când a menționat rolul OMC-ului în acest sens și în relațiile cu Rusia și strategia sa de hărțuire. Extremely well taken. Thank you. Uh, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, după părerea mea, obiectivul principal al UE nu trebuie să fie întreținerea unei bune atmosfere în relațiile cu partenerii din Est sau o bună dinamică a relațiilor. Principalul obiectiv trebuie să fie schimbarea, să uh, ajutăm la producerea schimbării în aceste țări și uh, la uh, construirea unor state moderne cu ordine de drept. Ce trebuie făcut pentru a îndeplini acest obiectiv? Sigur că e nevoie de mai mulți bani, dar cred că chiar și de patru ori mai mulți bani nu ar trebui, nu ar duce la rezultatele așteptate. Instrumentul de care dispune UE, acest DCFTA, acest liber, acord de liber schimb uh, extins și aprofundat și uh, liberalizarea vizelor, adică renunțarea la acestea. Este singurul instrument, sunt singurele instrumente care ar putea să producă schimbări cu adevărat în țările din parteneriatul de est. Ce dorește societatea din Ucraina? E o întrebare de, de la Rusia sau de la Uniunea Europeană. peste 45% din societatea ucraineană, conform ultimelor sondaje, ar dori un acord de asociere, acest TFTA cu UE și uh, restul o uniune vamală cu Rusia, de 44%. Tinerii doresc legătura cu UE și cei care doresc uniunea vamală cu Rusia fac parte din um, generația mai în vârstă. Dar doar 20% din ucrainieni aproximativ se identifică uh, drept europeni. În ceea ce privește Rusia acum. Rusia acum traversează acest proces de dezimperializare. Această dezimperializare a Rusiei este o provocare și pentru Uniunea Europeană, pentru a ști cum să răspundem cu măsuri care cu măsuri care să arate faptul că aceste schimbări care se produc în Rusia deocamdată nu sunt acceptabile. Poziția elitei rusești nu este una uh, unită. Interdicția aceasta a importului de vodcă este, ar, n-ar putea fi înțeleasă în niciun fel de societatea din Rusia. Deci nu e o idee bună. Ar trebui de asemenea să implicăm Rusia în proiecte acestea cu parteneriatul de est ca partener terț, ca țară terță. În cadrul juridic actual al acestui parteneriat uh, pentru țările din Est nu este posibil deocamdată. Frage. Iar apoi răspunsul la întrebarea adresată în germană, și anume ce poate face Uniunea Europeană pentru a trece peste, pentru a compensa deficitul de informații. Cred că o, infor, o politică a vizelor mai inteligentă, funcționari mai competenți în consulate, foarte important. Și, încă o dată, să, ne inf- să informăm, să informăm, să informăm. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că la ora actuală în Ucraina există foarte multe reclame care arată Uniunea Europeană ca uh, o regiune în care se vorbește numai engleză, ca organizație care se concentrează numai pe uh, promovarea uh, drepturilor minorităților sexuale. Cam asta se vede, cam asta vede populația ucraineană în presa, în presa din această țară și pe internet. Deci trebuie să informăm mai bine și, de asemenea, să avem o politică a vizelor mai prietenoasă, mai inteligentă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult uh, pentru prezentările dumneavoastră. În măsura în care le aveți, ar fi minunat dacă am putea avea la dispoziție și textele scrise. Și vom încerca la Vilnius să ne continuăm uh, eforturile. Oricum, vă mulțumim pentru tot ceea ce ne-ați spus. Domnule Angurakis, aș vrea să-i spun că noi suntem de părere că Uniunea Europeană face acest lucru, își, își întreprinde eforturile uh, la, pe picior de egalitate, iar acest lucru nu este valabil pentru, uh, pentru Rusia. Iar deciziile nu se iau la Bruxelles sau nu trebuie să se ia la Bruxelles sau la Moscova, ci în statele respective. Aceasta este poziția Uniunii Europene. Poate că unii dintre noi trebuie să ne mai uh, obișnuim cu această idee. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, deschid următorul punct de pe ordinea de zi, în uh, asociere cu delegația la comisiile parlamentare de cooperare UE Armenia, UE Azerbaijan și UE Georgia. Este însă o situație care nu mai reflectă realitatea. Am să vă rog uh, să faceți uh, liniște Please, could you stop that discussion? Mitarbeiter. Nicht von mir. Na, ist das für eine Tante? Nein. Also, hast du mich I would like to greet in our midst. Aș vrea să salut prezența ministrului justiției din Georgia, care ne va vorbi despre situația din Georgia, în special cu privire la sectorul justiției și pregătirea summitului din Vilnius. Domnațul Luciani, ne bucurăm să vă avem alături de noi. Acest schimb de opinii vine la momentul potrivit, înainte de alegerile prezidențiale și de summitul Vilnius. Și, de asemenea, și în urma presiunilor exercitate din Rusia Există și o rezoluție pe care am adoptat-o săptămâna trecută în Strasburg în acest sens. Echipa din Georgia e acum aici și e momentul să uh, începem să acționăm la nivelul procesului reformei, reforma sistemului judiciar, care a figurat uh, printre prioritățile uh, uh, echipei georgiene. Acum câteva zile ați uh, prezentat rezultatele primei faze a reformei justiției și trecerea la a doua fază. Ne puteți spune ce mai trebuie făcut? Știm că există preocupări din partea statelor membre cu privire la justiția selectivă din Georgia. Există o comisie referitoare la aplicarea incorrectă a justiției. Uh, în Georgia, inițiativa a fost criticată de Comisia de la Veneția din teama că un organism nejudiciar ar ajunge să evalueze uh, activitatea unui, unei structuri judiciare. Asta ar pune sub semnul întrebării întreg sectorul justiției. Și uh, am așteptat așa de mult încât uh, nu credeți că Curtea de la Strasburg ar fi împotrivită pentru un procedeu așa complex? Uh, au fost înregistrări legale găsite în arhive care au fost parțial uh, distruse. E o bună alegere. Dar oare și restul vor fi distruse? Se poate prevedea acest lucru? Uh, apoi, uh, sunteți de acord cu alegerile libere și echitabile? Ne puteți spune cum decurg pregătirile pentru aceste alegeri? Climatul din Georgia, um, care este în perioada preelectorală? Apoi alegerea consilierilor municipale. Unii dintre aceștia sunt sub presiune din partea guvernului și aș vrea să știu dacă au fost făcute anchete în acest sens. Alegerile municipale urmează în mai anul viitor și uh, așa trebuie să se asigure schimbarea um, mandatelor, nu prin intimidare. De asemenea, există mișcări violente împotriva minorităților. Uh, am vrea să vă referi și la aceste lucruri. Și sigur, uh, fără îndoială, ce, ce se va întâmpla după alegerile prezidențiale? Va avea loc o demisie? Care va fi viitorul țării dumneavoastră? Am vrea în special să uh, ne dați o interpretare a poziției sale că verifică Uniunea Vamală, ideea acestei Uniuni Vamale. Care este părerea dumneavoastră în acest sens? Ea ar fi interesant de știut. Și aș vrea de asemenea să vă spun că ne interesează succesul summitului de la Vilnius și de aceea sperăm că va fi posibil să putem începe acordul cu țara dumneavoastră și poate ne puteți ajuta în acest proces. Aveți cuvântul. Thank you. Mr. Chairman, honorable... Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Este onoare pentru mine să uh, vorbesc în uh, fața uh, Comisiei de Afaceri Externe din Parlamentul European este o mare ocazie să vă fac o prezentare a situației din Georgia, având în vedere că urmează să aibă loc summitul de la Vilnius. Uh, angajamentele europene în uh, parteneriatul pentru S sunt din ce în ce mai supuse provocărilor. În acest proces ne bazăm pe sprijin politic puternic din partea Comisiei de Afaceri Externe și a domnului președinte Brock, uh, care Um, a, a, um, a menționat deja acest lucru la întâlnirea pregătitoare de săptămâna trecută, când s-a discutat și despre Siria. Intenția mea nu este să vin aici cu o nouă declarație politică și atât, ci să vă spun cu ce venim noi în discuții um, în ceea ce privește agenția comună UE-Georgia. Ca ministru al justiției și membru al guvernului, care a împărtășit responsabilitățile pentru viitorul Georgiei, vreau ca lucrurile să fie foarte clare. Principalul nostru obiectiv strategic rămâne să construim instituții europene, democrație europeană și, prin urmare, să putem ajunge la integrarea europeană prin asociere politică și integrare economică cu UE lucru care să nu mai poată fi distrus de guvernele viitoare, indiferent care ar fi acestea. Pentru ca europenizarea Georgiei să fie irreversibilă, trebuie să continuăm să ne îndeplinim promisiunile și angajamentele, în special în conformitate cu normele europene și politicile de bună guvernanță, statul de drept și drepturile omului. Uniunea Europeană este adesea numită o putere de reglementare Ministerul Justiției din Georgia um, este un centru de reforme, reforme care se desfășoară în mod democratic și prin um, legiferare inclusivă. Există mai multe platforme pentru participarea societății civile pe care le-am facilitat și participarea publicului în procesul acesta, inclusiv, dar nelimitat, la feedback, participare la întâlniri publice, discuții. Uh, nici un proiect propus de Uh, Ministerul Justiției nu este supus Parlamentului fără să aibă loc o consultare publică. În același timp, nivelul accesului la informații publice este în creștere uh, prin regulamentul privind liberul acces la informație. Informațiile sunt uh, făcute disponibile proactiv și există și furnizarea în format electronic a informațiilor. Toate acestea fac parte din agenda guvernului georgian. Suntem din ce în ce mai convinși de faptul că acordul de asociere poate să uh, fie inițiat la summitul din Vilnius și semnat înainte de încheierea mandatului actual al Comisiei Europene. Am început deja să um, adoptăm achiul comunitar prin inițierea unor schimbări legislative înainte de a primi uh, agenda de asociere. De exemplu, proiectul de lege pregătit de curând de ministerul nostru deja a fost trimis Parlamentului. Este vorba despre uh, finanțarea terorismului. Lucrăm de asemenea la soluții juridice pentru ca acordul de asociere să poată intra în vigoare și să poată fi implementat eficient pe de o parte și să facă parte din cadrul constituțional pe de altă parte. De exemplu, Constituția garantează alegerea europeană a Georgiei. Progrese s-au înregistrat în diverse etape legislative ale Planului de Acțiune pentru Liberarea Vizelor. Ministerul Justiției conduce acest proiect împreună cu ministerele noastre partenere. Antidiscriminarea, de exemplu, a fost uh, avută în vedere într-o lege. Există un proiect care a fost uh, trimis pentru expertiză internațională, combaterea traficului de persoane, lupta împotriva corupției, gestionarea migrației, strategii pentru drepturile omului și așa mai departe. Important este să primim acum uh, o misiune de experți UE la jumătatea lui octombrie pentru a putea trece la a doua etapă. Legea antidiscriminare este un exemplu perfect de legiferare care se bazează pe valori europene și pe valori ale mm, Curții Europene a Drepturilor Omului. Există mai multe cazuri de discriminare care sunt cercetate și care altfel ar scăpa neobservate. Și acest lucru va permite ca pe viitor să nu permitem să se mai întâmple astfel de situații, așa cum ați și spus acum câteva minute situația uh, cu care ne-am confruntat în CELA, de exemplu. Proiectul de lege creează niște mecanisme instituționale robuste uh, baza, uh, pentru inspectarea inegalităților, pentru abordarea discriminării. Analizăm legislația antidiscriminare existentă, pe baza um, perspectivelor extinse. De exemplu, un caz de dizabilitate, care nu este cunoscută ca motiv de discriminare legislația din Georgia, statutul de sănătate, maternitate, uh, orientarea sexuală, identitatea de gen. Proiectul georgian uh, interzice discriminarea multiplă, care este o abordare progresivă, având în vedere că majoritatea statelor UE discriminarea multiplă nu este interzisă în mod expres. Sfera de aplicare acoperă instituții publice, entități private și uh, persoane fizice. Pentru a asigura legitimitatea inspectorilor, aceștia vor fi numiți de entități non-politice și vor fi uh, aleși de Parlament trebuie să existe garanții pentru independența inspectorilor, atât din punct de vedere financiar cât și juridic. Această lege va fi rezultatul unui consens public larg, dat fiindcă toți factorii principali interesați au fost și continuă să fie implicați în acest proces. În urma discuțiilor cu sectorul guvernamental, proiectul de lege a fost prezentat um, diplomației georgiene și societății civile, precum și diferitelor minorități religioase și etnice, care au fost uh, solicitate să formuleze recomandări și comentarii. Experții analizează acum proiectul, uh, la fel și la nivelul Consiliului Europei, după care va ajunge în Parlament. Alegerile prezidențiale acum cu transferul constituțional pașnic de putere și formarea unui cadru pluralist în um, octombrie anul trecut, următoarele alegeri prezidențiale reprezintă un pas important înainte pentru democrația georgiană. Pentru a sprijini derularea transparentă și echitabilă a alegerilor, există un uh, grup de acțiune interguvernamental care a fost creat la nivelul Ministerului Justiției. Această comisie, acest grup de acțiune, urmărește împiedicarea, uh, încălcarea legislației de autoritățile publice și formulează recomandări specifice. Comisia deja s a folosit competențele pentru recomandări, adresându-se tuturor instituțiilor instituțiilor și factorilor, inclusiv Comisia Centrală Electorală, ministere, partide politice, autorități, autorități locale. Ministerul Justiției va continua să monitorizeze procedurile preelectorale și electorale și va adepta măsuri prompte în cazul în care acestea sunt încălcate. Mi-am folosit mandatul ca președinte al acestei comisii, acestui grup de acțiune și am vizitat de curând una dintre regiunile în care au existat schimbări la nivelul personalului și uh, acestea au dat naștere la îngrijorări uh, în rândul partenerilor noștri și a societății civile. Datorită recomandărilor noastre, la aproape toate autoritățile locale. Acum situația este stabilă și toată lumea a înțeles că aceste alegeri sunt esențiale, fiindcă anul trecut Georgia a făcut transferul de putere de la un mandat parlamentar la altul în mod pacific și acum e momentul ca și președintele să fie modificat în același mod, fără violență. Climatul electoral astăzi este total diferit în prezent față de ce am avut în trecut. Și ca fost candidat vreau să vă spun că uh, mi-amintesc exact ce am avut anul trecut, în octombrie. Sistemul judiciar este cel mai important element în secvența reformelor mai ales în ceea ce privește cadrul de sprijin UE 2014-2020. Accentul se pune pe garanții instituționale pentru a asigura independența judecătorilor um, principiul um, mai mult pentru mai mult permite um, judecătorilor să se autogestioneze pentru Consiliul de Justiție și creează calea pentru participarea societății civile în acest proces. În altul Consiliu al Justiției a fost creat ca o fază ulterioară a reforme care a fost anunțată um, acum o săptămână. E vorba aici de numiri, promovări și alocarea de cazuri judecătorilor punctuale. Lucrul acestea se hotărăsc la nivelul acestui Consiliu. Eliberarea pe cauțiune, um, sistemul cu jurați, codul juridic, toate acestea vor fi revizuite până la finele anului. Drepturile victimelor vor fi aliniate la standardele europene și vom reforma masiv um, sistemul de justiție pentru minori. Va exista un cod separat pentru minori um, care va fi și adoptat. Reforma sistemului um, de procuratură. Acesta urmărește să uh, își consolideze uh, Uh, structurile pentru a-și putea desfășura competențele imparțial și obiectiv, ceea ce înseamnă, de exemplu, că uh, toate competențele mele procuratoriale au fost deja transferante principalului procuror, prin procurorului național. Nu mai am competența de a urmări în justiție sau de a fi implicată în cazuri penale ceea ce înseamnă că principalii procurori, princip, Primul procurorul Georgiei nu mai are nicio legătură cu mediul politic sau politicieni. Un alt pachet legislativ prevede extinderea treptată a jurisdicțiilor um, teritoriale a procesului cu jur. Deocamdată se limitează la anumite tipuri de infracțiuni și uh, se prevede participarea tot mai crescută a cetățenilor în sistemul judiciar, lucru care va duce la consolidarea încrederii în acest sistem. Agenda noastră are baze solide. Documentul strategic și planurile de acțiune și implementare sunt create cu niște indicatori măsurabili, cu un calendar, ținte și buget aferent. Aceste planuri sunt actualizate pentru a reflecta nevoia de reforma sistemului justiției pentru următorii ani. Înainte să ajung la concluzii, dați-mi voie să vă spun care au fost problemele proiectului de lege pentru justiție. Au existat mai multe sugestii și recomandări din partea diferitelor ONG-uri, a experților juridici din Georgia sau din afară și am primit și avizul Comisiei de la Veneția și am luat în considerare toate recomandările conținute în avizul respectiv. Această lege nu înseamnă că există o, un sistem de justiție alternativ creat în Georgia. Asta înseamnă, legea aceasta înseamnă că mai multe mii de georgieni vor putea să facă o cerere adresată comisiei um, cu membri aleși de societatea civilă E vorba de oameni care au experiență solidă în domeniul justiției, în domeniul juridic și aceștia vor studia documente și materiale înainte de a ajunge cu cazul respectiv în justiție, dacă solicitantul dorește acest lucru. Și judecătorul va fi cel care are ultimul cuvânt de spus în cazurile punctuale penale. Acești oameni nu pot ajunge uh, la Curtea de la Strasburg, fiindcă aceste cereri uh, ar depăși uh, limita de timp de șase luni. Resignation. Demisia prim-ministrului a venit ca o veste foarte tristă pentru membrii cabinetului, însă a solicitat sprijinul membrilor cabinetului și suntem uh, dispuși să îl ajutăm să ducă la bun sfârșit uh, agenda de reforme politice asumate. Iar după alegerile prezidențiale, care sperăm că vor fi uh, cât se poate de transparente, prim-ministrul va putea să plece și să lase în urmă o, o moștenire importantă. Acest guvern însă este angajat în ceea ce privește uh, democrația și nu dorește numai să uh, mulțumească Uniunea Europeană și alți actori externi, ci democrația este o cerere internă și este lucruri care, care ne-a permis să venim la putere anul trecut. Este vorba de principii care Um, se referă la statul de drept, dreptul universale și așa mai departe. Apoi, esența schimbărilor din Georgia este aceea că sunt construite instituții publice. Nu sunt doar numiți, numite anumite persoane, un prim-ministru, un ministru care să ducă mai departe procesul de reformă uh, legal, juridică. Nu, creăm un sistem care va supraviețui oricărui ministru sau politician. Instituții politice deschise, transparente, asta și, și demne de încredere din partea cetățeanului, asta ne dorim. Este o sarcină enormă să continuăm și să facem progrese în atâtea domenii. Însă nu există cale de întoarcere. Cetățenii uh, Georgiei, Uh, partenerii noștri, Uniunea Europeană, Parlamentul European, se așteaptă, să, așteaptă de la noi să progresăm în vederea summitului și dincolo de el uh, și ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a face față provocărilor. Acest guvern al Georgiei, consider eu, va lăsa în urmă o democrație puternică, instituțională, care nu va putea fi um, distrusă de niciun guvern care va urma. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, să des deschidă lista vorbitorilor. Voi începe cu colegul Cabernoch, care este șeful delegației pentru Georgia. Mulțumesc, domnule președinte. Voi continua în cehă. În calitate de președinte al Delegației Permanente a Parlamentului European pentru cooperarea cu parlamentele Georgiei, Armeniei și Azerbaijanului, aș dori să-mi exprim bucuria pentru faptul că astăzi avem posibilitatea de a iura bun venit în rândul nostru doamnei ministru. Obiectivele delegației pe care o conduc este să creăm cât se poate de bune relații între Parlamentul European și deputații Parlamentului Georgian. Această cooperare durează de mai mulți ani. În calitate de președinte al misiunii de observare a alegerilor de anul trecut, am putut uh, observa alegerile și um, cât și situația de după alegeri din uh, Tbilisi. Am uh, vizitat mai mult de 20 de uh, centre de vot și am uh, participat și la um, celebrări spontane din, în străzile orașului Tbilisi din partea celor care au câștigat alegerile. De atunci suntem martorii unei tranziții și unei, unui transfer de puteri pașnic. În urmă cu câteva luni am putut să vă informez uh, referitor la faptul că în primăvară, pentru prima dată în istorie, s-a ținut o conferință comună între cele două parlamente, Parlamentul European și cel georgian, cu o oarecare neliniște am observat conflictul profund între deputații opoziției și deputații coaliției de la guvernare. Suntem, bineînțeles, dispuși să continuăm, să comunicăm, să creăm relații mai bune. Asta pentru a face în așa fel încât colaborarea noastră să fie mai bună. Mulți dintre noi vor urmări vor uh, merge în delegație în uh, Georgia și vor urmări situația cu foarte mult interes, uh, precum și alegerile le vom urmări cu toții cu foarte mult interes. Îi mulțumesc doamnei ministru pentru prezență și anticipat pentru răspunsurile la întrebări. Acum raportorul nostru. Dacă domnul Cabernoch a vorbit în uh, cehă, eu voi vorbi în polonă, spune domnul Lisek. Doamnă ministru, de mai multe ori am abordat subiectul Georgiei în Parlament. Ne-am întâlnit de mai multe ori în Georgia și vă mulțumesc foarte mult pentru schimbul de opinii sincer și vă mulțumesc pentru decizia dumneavoastră care ne, ne-au permis să îl vizităm de câteva ori pe Rabișvili în închisoare. în calitate de reprezentant, reprezentant a Coliției de guvernare și al guvernului, aș dori să vă lansez un apel. Cred că alegerile um, ce urmează sunt cât se poate de importante și de relevante și cred că și cetățenii Georgiei sunt de aceeași părere. Chiar dacă um, competențele președintelui uh, au scăzut, cred că această alegere este tot, aceste alegeri sunt totuși foarte importante. Ar trebui ca ziua să fie decretată zi liberă, uh, astfel încât uh, alegerile să se poată desfășura în condiții cât se poate de bune. Dumneavoastră și guvernul dumneavoastră trebuie să faceți tot ce se poate pentru ca lucrurile să se desfășoare cum trebuie. Acesta este apelul meu către dumneavoastră. Poate că acum, înainte de alegeri, ar trebui să vă gândiți la ceva în genul unei amnistii politice. Nu mă refer la întreruperea unor procese în instanță, dar poate că uh, există alte uh, posibilități. Există alte posibilități pentru, ca, pentru a restrânge libertatea cuiva uh, îi se poate retrage pașaportul, poate fi uh, reținut la domiciliu, poate să i se ceară să se prezinte în fiecare zi la o secție de poliție. Există așadar mai multe uh, posibilități decât uh, a ține pe cineva în închisoare. Poate că ar trebui să luați în considerare astfel de posibilități. Doamna Gomes, doamnă ministru, ultima dată am vizitat țara dumneavoastră în iulie. O delegație condusă de către domnul Danjean, um, așadar um, era o delegație care se axa pe securitate și apărare. am putut discuta atunci cu foarte mulți uh, oameni și m-am bucurat să pot vizita țara dumneavoastră foarte frumoasă în care uh, simți istoria. Însă trebuie să vă spun că am fost uh, m-au tulburat anumite lucruri, mai ales în acest domeniu al justiției. Și anume, asta are de-a face și cu credibilitatea uh, alegerilor. M-au tulburat elemente care m-au făcut să cred că s-ar putea ca justiția să fie selectivă. L-am vizitat pe fostul prim-ministru Ramishvili în închisoare. M-a tulburat faptul că a era închis de două luni și jumătate fără să poată să fie vizitat de către familie. Din fericire, acest lucru a fost remediat între timp la insistențele noastre, însă am fost tulburată, pentru că știu că el ar fi fost un posibil oponent în următoarele alegeri, închizându-l sub oricare ar fi acuzațiile, corupție sau oricare altele, totuși nu a existat, totuși părea să nu existe pericolul ca el să fugă. Iar judecătorul care a solicitat închiderea lui era în legătură cu o persoană um, condamnată pentru corupție. Și aceste lucruri sunt tulburătoare și sper că procesul uh, domnului Ramișvili va, uh, va avea uh, loc cât se poate de rapid, pentru că altfel am avea această senzație de justiție selectivă. Apoi, în ceea ce privește administrațiile locale, de um, politicieni locali aleși, și aici Uh, au existat unele probleme. Și apoi violență politică împotriva oponenților, uh, discursuri impregnate de ură împotriva minorităților uh, neortodoxe, împotriva minorităților uh, sexuale și apoi încurajarea grupurilor extremiste. Cred că Irma Inavișvili conduce un astfel de grup. Sunt toate domenii care cad sub uh, incidența noastră, sub competențele dumneavoastră și mi se pare mi se par uh, elemente mm, tulburătoare și sper că ele pot fi rezolvate înainte de alegeri. Nibla. Nicolai. Nicolai. Nicolai. Thank you. Doamna Nicolai. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt purtător de cuvânt în numele ALDE pentru Georgia. Eu cred că nu trebuie în acest for să vorbim despre justiție selectivă. Dacă respectăm uh, independența justiției în fiecare țăr, țară, atunci nu trebuie să facem astfel de declarații. CV-ul dumneavoastră, doamnă ministru, pentru mine este o garanție pentru imparțialitatea Ministerului de Justiție. Am o singură întrebare să vă adresez. Ce părere aveți despre... Care, cum apreciați nivelul corupției politice în Georgia? Thank you. Thank you, Chair, and also welcome to this house. Mulțumesc, spune doamna Lunacek. Bun venit, doamnă ministru. Mă bucur să pot uh, avea, avea un schimb de opinii din nou cu dumneavoastră după vizita comisiei noastre Aș dori să încep cu o remarcă făcută de către președintele Brock la început. Prim-ministrul, care a spus că își va da demisia, după ce Armenia a decis să um, adere la Uniunea Vamală, uh, prim-ministrul a spus că Georgia nu exclude aderarea la această Uniune Vamală. Dumneavoastră însă ați spus că obiectivul dumneavoastră este aderarea la um, instituțiile, organizațiile europene. Este însă o contradicție între aceste două lucruri. Puteți să ne explicați acest lucru? Celelalte aspecte menționate. Cazul Cela, ați spus că Georgia în viitor va trebui să ia o decizie dacă va permite sau nu minarete în uh, țară. Este într-adevăr ceva la care ați face referire? Bineînțeles, majoritatea este ortodoxă, însă există și alte minorități religioase care bănuiesc că ar trebui să aibă și ele uh, dreptul la lăcașe de cult, inclusiv cu un minaret. În ceea ce privește mm, Uh, minoritățile, minoritatea homosexuală, a existat aceste acte de violență enorme pe 17 mai. Când noi am fost acolo, în iunie, în iulie, ne-ați spus că oamenii acuzați de violență, cred că doi dintre ei au fost uh, preoți, e bine că procesele vor continua. Dar din câte am înțeles, acuzațiile au fost retrase din lipsă de dovezi. Din câte țin eu minte, erau foarte multe dovezi că uh, Uh, violența a venit din partea acestor persoane. De ce s-a întâmplat așadar acest lucru? Și credeți că violența exercitată împotriva unor persoane pașnice va putea fi clarificată? Pentru că, dacă nu, uh, homofobia din țara dumneavoastră s-ar um, exacerba. În ceea ce privește legea antidiscriminare, ați spus că a fost uh, redactată și da, cred că ați uh, făcut o treabă foarte bună în a implica diferiți actori și diferite părți ale societății civile, dar există acum teama că acest, acest proiect de lege nu va fi adoptat. De ce acest uh, proiect, de ce acest proces este atât de încet? Și încă un lucru în ceea ce privește acuzațiile uh, adresate uh, inclusiv domnului Ramișvili. Da, închei imediat. Și anume, sub fostul guvern au existat acuzații de confiscare a proprietății private. Ce se întâmplă cu aceste cazuri? S-au luat ceva măsuri? Care este evoluția situației? Mulțumesc! Domnul Salafranca. Bienvenida. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, bun venit. Dumneavoastră ați spus în intervenția dumneavoastră că nu veți, avea, nu veți face o intervenție politică, însă aș vrea să mă alătur chiar și în mod excepțional, la comentariile făcute de colega noastră, doamna Lunacek, și anume că trebuie să clarificăm uh, declarațiile făcute de primul ministru, și anume că Dorința aceasta de se, a se alătura proiectului asiatic în continuare este una valabilă și atunci asta intervine după decizia președintelui Armeniei de a uh, înceta discuțiile referitor la proiectul de asociere și atunci lucrurile încep să vină, devină din ce în ce mai clare. Știm care sunt declarațiile guvernamentale și am vrea să avem și o confirmare din partea dumneavoastră, o explicație. Și ca și ceilalți colegi care au luat cuvântul înaintea mea, cu excepția unui coleg, colegul liberal, aș vrea să uh, discutăm despre, evident, nu despre inocența sau uh, vinovăția sau nevinovăția fostului prim-ministru, ci despre felul în care acesta a fost întemnițat. Cred că este foarte important să, mai ales având în vedere faptul că traversați acum o perioadă de reformă judiciară, să puteți garanta că drepturile acuzaților sunt drepturi care sunt respectate și că procesul este unul echitabil, să nu avem o justiție selectivă. Iar în acest context, dumneavoastră, în calitate de membru proeminent al guvernului, ar fi poate bine să avem în acest sens o confirmare clară din partea dumneavoastră și, în, de asemenea, eventual și evaluarea noastră referitor la acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru întrebări. Fiecare vorbește limba sa preferată. Voi continua așadar în franceză. Detruit. În ceea ce privește arhivele care au fost distruse, nu e un secret faptul că în momentul în care am ajuns la putere, la ministrul de interne, am descoperit sute de ore de înregistrări audio și video, înregistrări secrete, realizate de către o entitate numită Serviciul pentru Securitate Constituțională și de altfel domnul LISEC, ar trebui să știți că aceste înregistrări secrete au fost făcute sub uh, domnul Mirașvili, care era la momentul respectiv <laughs> ministru de interne. Și aceste înregistrări sunt împărțite în două categorii, pentru că le-am studiat. Și am urmărit îndeaproape, cuvânt cu cuvânt, recomandările ce ne-au fost făcute în acest sens. Iar prima parte a acestor înregistrări video se referă la anumite scene din viața privată, viață intimă a anumitor oameni politici care la momentul respectiv se aflau în opoziție. Deci scene din viața privată, viața intimă a jurnaliștilor care criticau guvernul precedent și ceea ce era și mai șocant e faptul că aceste scene video se refereau la viața intimă și privată a celor care erau membri ai echipei la putere la momentul respectiv, probabil ca un instrument de șantaj. Eu n-am să vă speculez pe această temă. Ceea ce am făcut împreună cu colegul meu de la Ministerul de Interne și patru reprezentanți ai societății civile acum 10 zile este că am făcut un inventar al acestor înregistrări care a fost sigilat și plecând de la recomandările domnului Armarber, le-am distrus în mod public în prezența mass media care au filmat evenimentul și au transmis în direct această, această distrugere uh, live. Deci o țară întreagă a putut vedea cum au fost distruse aceste înregistrări. Însă afacerea nu se încheie aici, pentru că există o frică, o frică profundă în societatea georgiană, și anume că s-ar putea să existe copii care să fi fost făcute și exportate de către foștii membri ai guvernului, deci care nu mai e la putere de anul trecut, și care au părăsit țara imediat după alegerile din la 1 octombrie anul trecut. Iar pentru a evita ca aceste copii să reapară în circulație la un moment dat și să fie utilizate ca un fel de instrument de șantaj, indiferent împotriva cui, împreună cu colegul meu de la Ministerul de Interne am prezentat un proiect de lege în fața Parlamentului care înăsprește sancțiunile în momentul în care se utilizează astfel de copii ilegale. Astăzi, utilizarea unei astfel de copii poate duce la o amendă împotriva celui care ar îndrăzni să facă acest lucru, dar ne dorim ca sancțiunea să fie mai severă. Deci nu ne putem mulțumi doar cu o amendă în cazul în care astfel de copii ar reapărea și ar, uh, ar perturba opinia publică din Georgia. Cea de-a doua parte, a doua categorie a acestor înregistrări se referă la acte de tortură și viol împotriva unor prizonieri și împotriva unor oponenți politici. Am găsit niște butoaie și în aceste butoaie Înregistrările erau făcute de către fostele servicii ale Ministerului de Interne, conduse la momentul respectiv de domnul Merabivișli. Aceste înregistrări se referau la acte care pot fi calificate drept crime. Și din acest motiv, aceste înregistrări nu pot fi uh, distruse până când aceste anchete nu au loc. În orice caz, în, atât în prima parte cât și a doua parte a acestor evenimente, urmărim de aproape recomandările ce ne-au fost uh, date de domnul Armarber. Acum, în ceea ce privește alegerile, guvernul nostru face tot ceea ce stă în putință ca în data de 27 octombrie să putem avea exact aceeași sărbătoare națională la care am participat în calitate de candidat aleasă cu 72% de voturi în districtul cel de-al treilea district, deci cel mai mare, al treilea, cel mai mare din capitala anul trecut. De ce? Pentru că oamenii trebuie să înțeleagă un lucru, și anume că spiritul revoluției, spiritul uh, războinic nu va fi uh, încheiat dacă pe 27 octombrie nu garantăm niște alegeri transparente care să poată care să, poată, să ne permită să spunem că alegerile au schimbat situația în Georgia, că votul secret a, a avut un efect. Acum, justiția selectivă. Da, s-a vorbit mult despre acest concept în ultimele luni. Eu pot să vă spun un lucru. Ca un fost procuror general al țării care a abandonat aceste competențe de procuror în Uh, slujba postului de procuror general al țării, pot să vă spun că în momentul în care am ajuns la putere, am văzut că procurorii din Georgia nu știau cum să lucreze, nu lucrau bine. De ce? Pentru că în regimul uh, trecut puteai să mergi la un judecător și să-i dictezi decizia și judecătorul a acceptat tot. Însă pentru un procuror care nu e obișnuit să lucreze așa, e destul de confortabil această uh, poziție, pentru că judecătorul era de acord cu totul, cu tot dosarul. Însă, de când am ajuns la putere, s-a înțeles faptul că procurorul a devenit o entitate liberă și care are drept misiune să demonstreze cine este vinovatul. Iar reforma serviciului acesta, postului acesta de procuror general continuă. Și aș spune că e o muncă mai grea decât reforma însă și a, a sistemului judiciar. Deci uh, postul acesta de procuror uh, principal va trebui la un moment dat să se integreze în această reformă judiciară. Deocamdată nu este cazul, însă mai sunt multe de făcut în acest uh, domeniu. Acum, în ceea ce privește judecătorii, judecătorii sunt autonomi deja de 10 luni de zile, sunt liberi, însă problemele subsistă. Și plecând de la instrumentele legislative pe care le avem la dispoziție, am permis judecătorilor să devină autonomi să aleagă noi membri în mod independent, noi membri ai înaltului Consiliu, Consiliu al Justiției, iar cea de-a doua etapă a reformei a fost anunțată în așa fel încât judecătorii să nu mai depindă de propriilor șefi ierarhici. Ca să vă dau un exemplu, în situația actuală, un judecător nu primește un dosar, un caz în mod automat, ci președintele unui tribunal este cel care hotărăște cine face ce. Și iată că există judecători care examinează sau analizează anumite afaceri, între ghilimele, mari, importante și avem judecători care nu se ocupă de astfel de afaceri. De ce? Pentru că nu sunt numiți de către ierarhie. Și vom instaura o reformă în acest sens și asta în cooperare cu puterea judiciară însăși. Iar la finalul acestei luni, nu ne grăbim, nu ne pripim, pentru că vrem să, să, să redactăm în mod corect proiectul de lege și, de fapt, asta și încercăm să facem de când suntem la putere. Fiecare proiect de lege este negociat fie de către mine, fie de către viceministri, împreună cu societatea civilă, cu judecătorii, cu cei care sunt implicați în acel proiect. Acum, minaretele. Eu am fost criticată de propria mea echipă pentru că am spus un lucru foarte simplu din punctul meu de vedere, este inacceptabil să, uh, să, să, să te atingi de acest minaret așa cum s-a făcut, pentru că acesta, chiar dacă într-o noapte a fost construit pe ascunselea și a fost o adevărată su- surpriză și s-a încălcat legea în acest sens, eu am spus că deși era o construcție ilegală, eu, în principiu, nu mi-aș dori uh, demolarea lui. Și am fost criticată din această cauză. Și mai adaug că în Georgia nu avem un adevărat dialog interreligios într-o țară care are atât, o diversitate atât de mare în materie religioasă, e bine, e nevoie de un dialog de această natură. Mai mult decât atât, avem nevoie de un dialog între stat și diferitele religii prezente, lucru pe care nu-l avem astăzi. Iar în momentul în care nu există dialog între stat și religii și când există subiecte tabu, într-adevăr, ne confruntăm cu un risc și anume să avem un nou 17 mai. Avem un risc și anume ca istoria să se repete în ceea ce privește minoritățile religioase. Așa că Ceea ce noi încercăm să facem în mod activ este să evităm astfel de incidente, dacă se poate numi acest eveniment un incident. De ce? Pentru că nu este reprezentativ pentru Georgia. Georgia e o țară de toleranță și asta de, a, a fost o țară de toleranță timp de secole. Acum, plecarea primului ministru. Am spus acum câteva minute că era o veste proastă pentru membrii cabinetului sau So, dar ne-a tras oarecum de urechi și ne-a spus că avea nevoie de sprijinul nostru individual, în așa fel încât să poată pleca și să poată discuta cu societatea civilă. Astăzi, primul ministru e de părere că guvernul, așa cum a fost el imaginat și conceput, reformele pe care le-am întreprins, permit un lucru și anume ca el să poată să plece lăsând în urma sa un guvern transparent, care combate cu strășnicie corupția și că el ar putea să ajute societatea civilă să evolueze, pentru că societatea civilă astăzi în Georgia are nevoie de ajutor. Vedem că există 3-4 ONG-uri mari, dar în afară de asta, nimic altceva. Societatea civilă mai critică, mai puternică, este alături de guvern, nu numai alături de guvernul nostru, ci orice alt guvern pe viitor, pentru a-l avertiza. Atenție! Aceasta a fost și problema noastră în trecut. Guvernul precedent, condus de domnul Merabishvili, nu s-a comportat corect, nu știa cum să comunice față de cetățenii care îi aleseseră. Acum, acordul de asociere. Întrebare. Oare Georgia dorește să continue pe această cale? Da, bineînțeles, Georgia va continua. Și nu s-a întrerupt niciodată pe acest, pe acest drum, nici măcar o zi. Uniunea Eurasiatică pentru Georgia este o posibilitate exclusă. Georgia și georgenii au făcut o alegere, o alegere irreversibilă. Însă nu e suficient să faci o alegere, ci trebuie să o consolidezi această alegere și prin acțiuni. De aceea, la Ministerul de la Justiție și de altfel în fiecare minister al guvernului acesta, mergem și lucrăm în această direcție 24 de ore din 24, în așa fel încât, așa cum s-a spus acum câteva minute aici în sală, în așa fel încât conferința de la Vilnius să fie un succes. Trebuie ca Vilnius să fie un succes pentru Georgia, în așa fel încât în următoarele luni să putem să continuăm munca noastră înainte de semnarea oficială și în așa fel încât și ministerul nostru să poată să aibă în timpul necesar între conferința de la Vilnius și semnarea oficială, în așa fel încât să aplicăm concret aceste reguli în practică, diferitele regulamente, uh, lucru care nu se poate face uh, de pe o zi pe alta. Deci va fi nevoie de timp ca să acționăm în mod eficient. Cred că am răspuns la mare parte din întrebări, la un număr semnat de întrebări. Mi-e teamă că poate am scăpat vreo întrebare din vedere, însă dacă am uitat ceva, sunt aici, îmi puteți aminti anumite lucruri. Mulțumesc. Dank, Vă mulțumim, doamnă ministru. Cred, într-adevăr, că direcția pe care ne-o prezentați uh, ne dă șanse ca la Vilnius să mergem mai departe. Știm că nu vom obține tot ce vrem la Vilnius, dar cred că direcția este cea bună. Și, într-adevăr, dacă cineva de la PP vorbește despre justiție selectivă, va trebui să vedem și noi ce se întâmplă cu colegii de la noi din, din grup, inclusiv secretarul general. Eu cred că uh, și în Ucraina, odată cu uh, poziția Comisiei de la Veneția, lucrurile vor merge în direcția cea bună. Independența de procuratură este un element esențial și, în același timp, faptul că fiecare poate să fie adus în fața unui judecător, dar fără să, să, fie, să existe cineva care decide care judecător se ocupă de care caz. Vă mulțumesc pentru faptul că v-ați exprimat clar. Ați spus că unele lucruri s-au obținut, că mai e muncă de făcut, și este ceva important și cred că vorbesc în numele întregii comisii când spun că ne bucurăm să putem coopera cu dumneavoastră în următoarele luni. Mulțumim! Wir stimmen jetzt ab über eine Votăm acum un aviz din partea colegei uh, Nate Utenbrock. Doamna Nate, doriți să luați cuvântul? Se pare că nu este cazul. Trecem direct la vot. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm electronic. încheiat votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă cu aceeași majoritate. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6, amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot electronic la final, s-a deschis votul. S-a închis votul. 45 la 1 la 2 este un aviz adevărat. Mulțumim și felicitări!